Okay, friends, uh, welcome. Bun, uh, dragi prieteni, bun venit la această reuniune Dacă avem o sesiune de vot și nimic altceva. Aveți uh, cu toții, sper, uh, cartelele electronice de vot și începem sesiunea de vot cu amendamentul 50 Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. Amenutul 295 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Check amendment. Verificăm la amendamentul 295. Amendment 29. Amendamentul 295, verificăm. In favor. Pentru sau contra? Și sper că ați folosit cartela. Mașina, spune vorbitoare. Ok. Bun. Se închide votul și s-a respins cu 23 de voturi împotriva. Amendamentul 16, cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 296 e caduc. Compromisul G, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 301 e caduc. Trecem la 302. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul cu de fapt compromisul H, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 309, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Spune că s-a respins, dar e mai bine să-l verificăm. 309. S-a deschis votul la 309 și s-a și închis votul și s-a respins. 310. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 311 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge aș spune. Verificăm 311. <clears throat> S-a deschis votul. Acum s-a închis la 311 și s-a respins cu 23 la 23. Trecem la 313. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge? 314 s-a retras și 315 s-a retras. Trecem la textul original al comisiei. Articolul 2.1. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 22. Amendamentul 22. Verificăm votul. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 26 de voturi pentru. Amendamentul 23 împreună cu 321. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Îmi pare rău, dar nu îmi dau seama, trebuie să verificăm. La 23 împreună cu 321. Se deschide votul, se închide votul și a respins cu 26 de vote. Amendamentul 24, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? <clears throat> Se adoptă, aș spune. Verificăm 24. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins cu șase voturi. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? A spune că s-a respins, ca și celălalt. Verificăm la 25. S-a deschis votul la 25. S-a închis votul la 25. și se adoptă cu o diferență de 4 voturi. Amendamentul 322, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotriva, abțineri. 320 compromisul 1, <clears throat> de fapt compromisul I, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 342, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Are rău. 342 a devenit caduc pentru că am votat, am adoptat amendamentul 309. Nu, de fapt n-am adoptat 309. Deci 342 e caduc. Trecem la 26. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 343 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 27 pentru, nu mai trebuie votat 27, Ba da, se pune la vot 27. Votăm la 27. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 344. cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 345 e caduc, 346 e caduc, amendamentul 28 și 347 le votăm împreună. Nu, e caduc, 3, Compromisul J. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 354 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 355 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 356 e cadou. Compromisul L pentru împotriva țineri se adoptă. 360. Cine e pentru? Împotriva țineri se adoptă. 361 e caduc. 340 și 341 identice. Cine e pentru? împotriva, abține, se adoptă. Compromisul M, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 367, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se respinge. Amendamentul 30, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, aș spune că se adoptă, dar verificăm amendamentul 32. S-a deschis votul, s-a închis votul și s-a respins amendamentul 368 Îl votăm? Da. 368. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Ar spune că s-a adoptat. Amendamentul 33. Pentru? A, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul O. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 371, cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. 300, verificăm la 371, se deschide votul. Și acum s-a închis votul. și s-a respins. Votăm amendamentul 370. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 372. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 36. Cine e pentru? împotriva abțineri se adoptă. 373, <clears throat> cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 374, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul P, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendatul 38, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 376. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul Q. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine e pentru? <clears throat> Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm amendamentul 40. S-a închis votul și s-a respins la o diferență de trei voturi. Compromisul R, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 385, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm la 385. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Compromisul S, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge? Nu, se adoptă. Compromisul T, cine e pentru, împotriva, țineri se adoptă. 397. Amendamentul 397 împreună cu 398, 99 și 400. Mă urmăriți? Cine e pentru? Avem patru amendamente identice. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă? 402, 3 și 4 împreună? Cine e pentru 402, 403 și 404? 401 a fost caduc. Deci 402, 403 și 404. Cine pentru? Împotriva? abține și Se adoptă. <clears throat> Amendamentul 41. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm la 41. S-a deschis votul, s-a închis votul la 41 și s-a respins. Amendamentul 405. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 406. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 407. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 42, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm la amendamentul 42. S-a închis votul la amendamentul 42 și se adoptă cu o diferență de un vot. Compromisul U. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 411, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 412, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 413, e caduc. Compromisul V, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 418 împreună cu 419, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 420 împreună cu 421, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul W, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul X, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 428. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm la 428. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins. 429. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 430. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 43. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Verificăm la amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Uh, Un vot în plus de la PPE avem. Okay, uh, let's see the result. It's rejected by... Se respinge cu diferență de vo două voturi și acum trecem la compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Foarte bine, facem o verificare la 44. 45, mă scuzați. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 434 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 58 este caduc și următorul. Trecem la 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 este caduc. Trecem la compromisul următor. A I pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 al domnului Coșa pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 328 și 329 împreună pentru, Amendamentul 98 a fost adoptat, deci trebuie să votăm la 328 și 29. Foarte bine. Votăm, deci, uh, cele două împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330 și 331 împreună, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 332 și 333 împreună pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vom face o verificare la 332 și 33. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 334 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Facem o verificare la 334. Grupul PP nu ridică mâna de ajuns. Deci verificăm 334. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 338 și 339 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul a j pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul a k pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul a l pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AN pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AO pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AP pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 499. Nu știu dacă trebuie să votăm aici. Foarte bine. Votăm 499 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare la 499. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi. Compromisul AQ pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AS pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AT pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AU pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AV pentru, împotriva, abține, se adoptă. 175 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AW pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 191 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AX pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 510 este caduc și următorul. Compromisul AY pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 522 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 337 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 336 este caduc. Trecem la compromisul AZ pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul BA pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 553 pentru împotriva abțineri se respinge. 554 pentru împotriva abțineri se respinge. 555 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Foarte bine verificăm. 555. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. La diferență de trei voturi. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, foarte bine. Facem o verificare la 232. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 233. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la 239, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241. Doriți o verificare la 240? Foarte bine, o facem. S-a deschis votul pentru 240. S-a închis votul și se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la 243, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 245 pentru, împotrivă. Prefer să fac o verificare. La 245 s-a deschis votul. La 245. Foarte bine ați votat, se adoptă. Trecem la următorul, amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. ...249 și 250 pentru împotriva țineri se adoptă. 251 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 252 pentru, împotriva abțineri se respinge. 254 pentru, împotriva abțineri se respinge. 255 și 56 și 57 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 253 este caduc. 258 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 259 pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare la 259. S-a deschis votul. se respinge cu 29 de voturi împotrivă, 260 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare la 261. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 este caduc. Trecem la compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 268 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 280 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 281 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se adoptă, mă scuzați, spune președinta. 289 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendament lingvistic. Trecem la amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 291 împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru împotrivă abțineri se respinge. 14 este caduc. 292 este de asemenea caduc. 293 caduc de asemenea. 294 Aici votăm pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final asupra proiectului uh, de aviz. Vot cu apel dominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu 46 de voturi pentru și niciun vot împotrivă. Mulțumim foarte mult raportorului pentru munca depusă la acest dosar. Vă mulțumesc pentru prezența și dumneavoastră. S-a încheiat ședința de vot. Next meetings, I'll just... Următoarea întâlnire, vreau să vă reamintesc, este pe 11-12 aprilie la Bruxelles și pe 25 aprilie de asemenea la Bruxelles. Vă mulțumesc!